Okay, colleagues, can I start the meeting again, please? We got... Stimați colegi, dacă putem începe din nou, avem un raport și schimbul de păreri cu Comisia în legătură cu cele trei propuneri și, și dacă încep cu domnul Con, apoi doamna, Sene, doamna Sebastian, o să putem parcurge și se poate comenta domnul Kuhn. Ja, danke, Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Am examinat uh, propunerea comisiei legată de aceste inspecții tehnice. Avem unele comentarii inițiale și evaluare. Cred că între scopurile generale sunt multe domenii cu care suntem de acord în ce privește siguranța, dar e nevoie de armonizare în ce privește supravegherea tehnică și standardele tehnice pentru autovehicule în Europa. E nevoie de o mai mare siguranță rutieră. Trebuie să reducem numărul de decese în accidentele rutiere. Acesta este scopul pe care ne-l propunem în interesul cetățenilor Uniunii și o mai bună protecție a mediului. Unfälle mit Todesfolge und wenn wir nur 5 oder 6 Prozent Există cam 35.000 de, de accidente cu decese și dacă putem îmbunătăți standardele tehnice, ar fi un progres real. Dacă ne ocupăm de analizele tehnice, e o nevoie clară de îmbunătățire în acest domeniu. Așadar, trebuie să definim în mod adecvat uh, domeniul de aplicare, standardele tehnice trebuie să fie armonizate. Trebuie să <clears throat> vegem ca organismele de testare să fie independente calificarea specialiștilor, a inginerilor implicați trebuie verificate cu atenție, centrele de testare și ele, să ne asigurăm că dispun de echipamentele adecvate pentru a putea efectua aceste inspecții tehnice în mod corespunzător trebuie ca testul să aibă loc în uh, locul în care e înregistrat autovehiculul și am putea face un pas suplimentar să se unifice în întreaga Uniune Europeană această procedură. Comisia a făcut o propunere în ce privește centrele de testare și se pare că există diferențe între statele membre, așadar, pe de o parte, în ce privește autovehiculele proprietate personală și apoi cele mai mari de până la 3,5 tone, remorcile, între 750 de kg și 3 tone și jumătate. De asemenea, la vehiculele cu două sau trei roți, comisia a propus așadar varianta 421 acolo, o perioadă de 3 ani pentru un autovehicul nou, înainte de o primă inspecție, apoi 2 ani în ce măsură ținem cont de kilometraj, ce rol joacă kilometrajul această inspecție tehnică și trebuie să ajungem la un anumit acord în ce privește modul în care sau după ce număr de kilometri parcurs va fi nevoie o nouă, de o nouă inspecție tehnică. să spunem, patru ani sau după 160.000 de kilometri în propunerea comisiei, va trebui să examinăm eventual mai în amănunt. Și cred că la autovehiculele cu două roți este ceva absolut necesar. Der Prüfstellen, oh, der hat, uh... Și Există un organism european care examinează aceste aspecte și împreună cu Comisia <clears throat> am examinat standardele tehnice deja destul de amănunțit. E important să se țină cont de următoarele aspecte. Inspecția cu caracter periodic, frânele sunt foarte importante direcția, vizibilitatea adecvată pentru conducătorul auto, farurile, sistemul electric, șasiul, anvelopele. Toate acestea trebuie să fie avute în vedere. Aceasta ar fi o imagine de ansamblu a subiectului discuției noastre și cei implicați în audiere, diversele asociații, factorii de interes care să-și facă glasul auzit, organismele de testare, alte mari organisme din industria producătoare de autovehicule, mari producători de autovehicule care respectă standarde tehnice ridicate, care dispun de datele tehnice care pot și trebuie să fie făcute cunoscute. Cred că putem întocmi o listă bună de criterii relevante și aștept să colaborez cu ceilalți raportori din umbră Um, pe care îi cunosc de la muncă de la alte vize importante și mesajul pe care primim de la Consiliu, domnule președinte, nu e chiar atât de pozitiv. Consiliul a spus că nu se dorește un regulament, ci mai degrabă o directivă ca să aibă legi naționale în ce privește liniile directoare trasate la nivelul Uniunii Europene. Cele mai recente informații pe care le-am primit înseamnă că ne ducem înapoi la directiva din 2009, să spunem că ar fi suficient. Țările din centrul Europei, care sunt țări de tranzit, sunt interesate de situația siguranței rutiere, e nevoie de îmbunătățiri majore, va trebui să vedem o <clears throat> creștere de trafic între 15 și 20%, deci infrastructura corespunzătoare trebuie să se dezvolte și ea, ca și nivelul sau standardele tehnice ale autovehiculelor. Cam aceasta ar fi introducerea subiectului și aștept să cooperez cu dumneavoastră toți. Mulțumesc. Uh, următoarea vorbitoare, doamna Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor aici la propunerea privind testările tehnice ad hoc. E un proiect de regulament care ar trebui să înlocuiască directiva actuală din <clears throat> anul 2000. E un nou set de reguli armonizate pentru aceste teste și inspecții tehnice ad hoc între verificările periodice. E ceva care corespunde cu politica de transport europeană. Urmează atât Cartea Albă cât și strategia de siguranță pentru perioada 2011-2020 aprobată de Parlamentul European și corespunde cu strategia 2020. Deocamdată se referă la camioane cu masa de peste 3,5 tone și vehicule de transport de peste 8 călători. Se referă și la alte camioane și remorci de <clears throat> peste 3,5 tone sau cu viteză de peste 25 km la oră. Ideea este de a avea controle mai bune. În primul rând, e nevoie de un sistem de valoare a riscului să se acordă mai mare atenție acelor operatori care înregistrează rezultate proaste la testările periodice. Ar trebui să îi punem pe acei operatori care au parcuri de vehicule de calitate ridicată într-o poziție avantajoasă. În al doilea rând, noile cerințe ar trebui să lege de nivelul și calitatea inspecției și de calificările personalului care se ocupă de aceste controle, pentru a ne asigura că se face în mod coerent în statele membre și trebuie să eliminăm practicile neloiale, incorrecte. Propunerea stabilește și noi niveluri minime pentru fiecare stat membru. După cum se spune acum, este de 5% dintre vehiculele înmatriculate. Ori de câte o să găsesc discrepanțe, Comisia va putea să definească anumite discrepanțe mai periculoasă care trebuie eliminată. în apropierea locului în care se fac inspecțiile ad hoc. Și există un alt obiectiv și anume de a putea strânge date mai bine din diverse state membre. Să existe un punct de contact în fiecare stat membru pentru a culege informațiile și pentru a face disponibile aceste date statistice de două ori pe an către Comisie. Cred că e foarte important să vedem în ce constau anexele, unde Comisia introduce lista de puncte care trebuie să se supună controlelor ad hoc. Cred că anexa 4 e extrem de importantă aici. Stabilește reguli pentru controlul încărcăturii. Iată ce trebuie să putem a verifica masa, greutatea totală, dacă depășește, are implicații și pentru siguranța rutieră și pentru calitate. Vorbim aici de siguranță rutieră, dar vorbim și despre costuri. Ca raportoare aș vrea să subliniez și responsabilitatea transportatorilor rutieri <clears throat> Șoferii sunt doar uh, prestatorii de servicii care lucrează pentru companiile de transport rutier. În același timp, trebuie să se poată asigura coerența cu directiva privind uh, timpii de șofat și cei de odihnă, o directivă din 2006. Durata controlelor nu poate să influențeze niciun fel regimul de șofat. Am aici mai multe întrebări pe care aș dori să le adresez comisiei. Comisia are cifre concrete în legătură cu implicațiile pe care acest proiect l-ar putea avea în ce privește siguranța și calitatea pentru mediul înconjurător, apoi vorbim în propunere despre procente. La asta m-am referit mai devreme, 5%. Comisia dispune de informații în legătură cu ce țări uh, se conformează deja cu aceste cerințe. A treia întrebare se referă la controle bazate pe profiluri de risc ceva ce s-a realizat deja în Regatul Unit. Din câte cunosc, Comisia dispune de informații cu privire la alte state membre care poate că au deja sau au introdus acest sistem și până la ce dată ne putem aștepta să se facă pe plan european. Următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu controlul de bază și perioada maximă de timp prevăzută? Aștept audierea pe care o pregătim împreună cu coraportorii, cu raportorii din umbră și aștept această bună cooperare. Mulțumim. Și acum doamna Savisa. Austatud juhataja, head kolleegid, lugupeetud komisjoni. Mulțumesc. Dragi colegi, Doamnelor și domnilor, acest pachet privind controlul tehnic are un mare impact atât asupra mediului cât și asupra siguranței rutiere. Comisia a prezentat și a prezentat poziția, e bine și eu sper ca și Parlamentul European să poată completa acest pachet la rândul său. În ceea ce privește documentele de matriculare și în ceea ce privește întregul pachet, aș avea câteva observații. Anexele trebuie completate pentru ca documentele de înmatriculare să oglindească perioada de validitate a controlului și asta în toate statele membre. În același timp, toate acestea trebuie precizate într-un regulament specific. Documentele trebuie să fie deținute doar de uh, cel care conduce vehiculul. Uh, Trebuie create baze de date în statele membre, acolo unde acestea nu există și trebuie să fim curajoși pentru a asigura compatibilitatea dintre aceste baze de date. Să vedem de asemenea care este situația din statul membru care a emis certificatul. Eu am totuși îndoieli în legătură cu modul în care va progresa acest dosar. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat la schimbul de informații privind siguranța rutieră. La Consiliu au existat uh, mai multe obstacole pe calea uh, împărtășirii datelor. Acum, atunci când un vehicul își schimbă proprietarul și își schimbă înmatricularea, nu știu dacă ar trebui să se facă un nou control. Da, eu sunt de acord cu faptul că e nevoie de niște exigențe, însă atunci când se face o reînmatriculare, starea reală a vehiculului respectiv nu se schimbă. Trebuie de asemenea să precizăm ce se întâmplă atunci când vehiculul își schimbă proprietarul, când are loc o tranzacție sau când înmatricularea se face în numele noului proprietar. Deci când se schimbă proprietarul, noul proprietar are la dispoziție o perioadă de timp pentru a înregistra vehiculul. Însă ce se întâmplă între timp, înainte de noua înmatriculare? Atunci responsabilitățile nu sunt clare. ar trebui să fie uh, clare. Perioada de tranziție, prin urmare, ar trebui să fie lămurită. Eu sper să putem lucra și pe viitor la, într-un mod la fel de constructiv ca până acum. Vă mulțumesc! Mrs. Mrs. Ăștia sunt colegii care vor să intervină. Mai vrea cineva cuvântul? Do you want to go on the list as Marcus, vrei și tu? I'll start. I'll put you... Mr. Danton. Okay, I'll start with Mr. Ertug. Începem cu doamna Her... domnul Ertug. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc colegului Kuhn care ne-a prezentat raportul privind controlul tehnic. Eu ar vrea să prezint pe scurt câteva elemente pozitive, după care voi pune întrebări comisiei în legătură cu anumite puncte neclare. În primul rând, controlul tehnic. Acesta va fi obligatoriu pentru remor și pentru vehicule de dimensiuni mai mici. Într-adevăr, și în acest sector uh, există multe decese, deci de aceea e important să intervenim. Un alt punct pozitiv, schimbul de informații între autoritățile din statele membre și centrele de control tehnic. Un schimb de informații care se va îmbunătăți. Din propriile cercetări pot să spun că până acum între 5 și 12% din informații au fost manipulate. Deci eu sunt pentru îmbunătățirea schimbului de informații. În al treilea rând, e important să avem o armonizare a controlelor pentru a evita un așa numit turism uh, al inspecțiilor tehnice, însă trebuie să avem de aceea un catalog identic pentru toate statele europene. Și încă un element. În principiu sunt de acord, însă poate că nu am înțeles bine mesajul. Informațiile trebuie să fie uniformizate. Inspectorii, de asemenea, trebuie să ocupe un rol central în toate statele membre. Să mă întreb, va fi nevoie de o verificare uh, completă, totul va trebui verificat. De exemplu, un mecanic auto care repară mașini în atelierul său, deci mă întreb dacă acesta ar trebui să efectueze și controle, nu știu, mi se pare cam problematic. Și în ceea ce privește formarea inspectorilor, pregătirea inspectorilor, eu aș propune o armonizare, însă în jos. Avem, de exemplu, directiva privind calificările în sectorul uh, sănătății. În această directivă se uh, cerea perioada de formare până la 12 ani. Se cerea creșterea acestea până la 12 ani. Însă aici mi se pare că avem totuși o contradicție dacă e să comparăm acest sector auto cu cel al sănătății. Comisia Europeană, de asemenea, ne spune că există tot felul de carențe tehnice și de aceea și practic acestor carențe li se datorează cam 7,5% din decese. decese. Lobby-ul auto prezintă un alt procent, 0,5%. Deci se spune că aceasta, acesta este procentul de decese cauzat de defecte tehnice. Nu știu, mi se pare că diferența e mult prea mare. Poate că vom avea ceva lămuriri din partea comisiei. De asemenea, din textul pe care l-am citit, am rămas cu impresia că atunci când se schimbă vehiculul, trebuie făcută o verificare tehnică ulterioară. pe lângă cea prevăzută oricum. După părerea mea, conducătorul care achiziționează o nouă mașină nu ar trebui să fie controlat din nou doar pentru că a achiziționat o nouă mașină. Nu știu, nu mi se pare corect. Și acum, perioada de timp, acești șapte ani, sunt într-adevăr problematici și din punct de vedere economic. Deci acestea au fost observațiile mele generale și sper niște răspunsuri precise din partea comisiei. Benian. Domnul Benian. Uh, um, Voi încerca să nu repet ceea ce a spus domnul Ertug, deoarece dumnealui a spus multe lucruri cu care sunt de acord și eu însumi. Eu înțeleg de ce Comisia vrea să facă această propunere. Mai ales pentru că avem acum un comerț mai mare, transfrontalier, de autovehicule. De asemenea, foarte multe mașini practic sunt conduse în alte țări față de țara de origine. Asta datorită pieței unice sau pe perioada vacanțelor. Deci eu cred că există un motiv pentru care Comisia încearcă să facă acest lucru și anume să armonizeze uh, standardele uh, ridicând practic nivelul um, și apropiindu-l de cel din țările mai stricte. Totuși, și eu un totuși, clar, nu Înțeleg de ce ar trebui să extindem sfera de aplicare a testelor la remorci și la alte tipuri de vehicule. Eu aș vrea să știu într-adevăr câte accidente sau decese sunt cauzate de remorcile defectuoase anual. Dacă e 0,5%, nu știu, în Germania, Pentru vehicule defectoase, nu știu, poate că nici măcar nu putem măsura clar despre cât e vorba. Mie mi se pare costisitor să adăugăm remorcile la această uh, listă. Gândiți-vă și la remorcile de la atelierele auto. Uh, nu mai terminăm niciodată, deci remorcile nu ar trebui să facă parte din această listă. Am auzit de asemenea un alt lucru și anume că se dorea includerea tractoarelor din partea uh, Consiliului în funcție de viteză, 40 de km pe oră sau <clears throat> 50. nu e vorba de o viteză foarte mare. În general, tractoarele sunt conduse la 41-42 de km pe oră, cel puțin tractorul meu. Așa merge, deci vedeți că am un interes aici personal. Eu cred că ar fi greșit să introducem tractoarele în această schemă. Cine va face aceste inspecții? Cât de mult va trebui să conduci pentru a ajunge la, te- la locul de testare? Nu știu, mecanicii locali vor putea să facă asta sau nu. va trebui să te deplasezi uh, într-un loc foarte îndepărtat pentru inspecția respectivă. Nu știu, Brian, dacă și tu uh, ești sensibil la problemele celor care au automobile de epocă. Eu cred că ar trebui să soluționăm problema, mai ales uh, referirea la piesele originale. Deci nu știu dacă îi vom forța, de exemplu, să elimine asbestul automat sau vom contraveni practic legislația europene. Nu știu, eu cred că trebuie să facem ceva acceptabil pentru toată lumea în ceea ce privește automobilele de epocă. Și acum, referitor la um, faptul dacă e mai bine să avem directivă sau regulament. Nu putem sprijini un regulament decât dacă e un regulament uh, al standardelor, minime. Eu nu cred că Marea Britanie ar trece din nou la o perioadă de stare de 2 ani. Uh, nu știu dacă unele state ar fi de acord cu o inspecție anuală, de exemplu. E lipsit de realism. Deci dacă vrem un regulament, trebuie să fie un regulament cu standarde minime. Textul actual, după părerea mea, textul actual impune mult prea multe condiții. De exemplu, în Marea Britanie, atelierele fac și testarea și reparațiile. Se fac deci multe inspecții tocmai pentru că se poate recurge la uh, mecanicul local. În alte state sunt centre speciale unde se fac inspecții. Deci eu cred că ar trebui să ținem cont de condițiile fiecărui stat membru și nu avem cum să impunem niște condiții generale tuturor. În ultimul rând, Schimbul de informații. Ieri m-au uh, vizitat niște producători de echipamente de inspecție. Ei mi-au spus că nu știau, că aveau întrebări în legătură cu cine va primi informațiile în legătură cu uh, testele făcute. Centrele de inspecție sau cine? Deci vreau să fie și ei incluși printre cei care primesc aceste informații. E tot ce am de spus deocamdată și vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamna Durom. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii generale referitor la cele trei texte. Sunt binevenite, deoarece e vorba de chestiuni importante pentru siguranță, dar și pentru mediu. E vorba de asemenea de control pe care îl facem asupra particulelor fine, deci nu doar asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. În ceea ce privește tipul de reglementare, eu cred că trebuie să fim atenți. Nu ar trebui să fim prea uh, să impunem prea mult uh, în ceea ce privește regulamentul general, în ceea ce privește remorcile, eu nu sunt de acord cu cei care au luat cuvântul înaintea mea. Bineînțeles, eu cer să am mai multe informații, vom avea și audieri pentru a înțelege ce se întâmplă. Problema remorcilor era legată și de concurența neloială între transportul rutier și alte feluri de transport. Remorcile, de exemplu, trase de tractoare permit o estivare de la regulile la care sunt uh, supuși transportatorii rutieri. Deci mulți tiriși se plâng de faptul că pentru agricultori, pentru tractoare, regulile sunt mult mai flexibile. Vârsta și kilometrajul anual. Două criterii foarte importante, într-adevăr, pentru evaluarea vehiculelor și, în cazul nostru, al Belgiei, dacă s-ar aplica propunerea comisiei, nu s-ar schimba nimic. Deci 4 ani, după aia la 2 ani și după aceea anual. Asta e legea în Belgia. Și lucrurile funcționează destul de bine, e un ritm bun al controlelor. Motocicletele acum. Mulți motocicliști, reprezentanții ai motocicliștilor, uh, contestă cifrele prezentate. Însă știți că decezele sunt foarte mari în cazul numărul de decese e foarte ridicat în ceea ce privește motocicletele. Deci nu știu dacă sunt niște probleme provocate de natura vehiculului sau neapărat sau mai degrabă de comportamentul motocicliștilor. Costurile acum. Mulți au, mulți au discutat despre costuri. Da, nu ar trebui să avem un cost exagerat al controlelor, însă să știți, siguranța are un preț, calitatea aerului la fel. Deci dacă ai un vehicul de transport profesional sau personal sau o motocicletă, asta înseamnă că trebuie să-ți asumi niște costuri pentru permis, pentru controle, pentru a fi sigur că vehiculul respectiv e în conformitate cu regulile pentru siguranța proprie și a celorlalți. Mie nu mi se pare că acest argument al costurilor e un argument uh, esențial. Nu are cum să fie principalul argument. E clar, costurile intervin și după aceea, când persoanele sunt rănite sau când uh, devin victime mortale. Acum, schimbul de date. Al treilea text. Și acesta este important eu mă gândesc că va trebui să ne ocupăm și de calitatea datelor culese pentru că acestea să poată fi într-adevăr comparate. Și de aia e important să avem o armonizare și de aceea e greu să lucrăm acum cu niște baze de date uh, diferite în care informațiile sunt culese în mod diferit. Deci de aceea e importantă o armonizare a datelor. Uh, pentru mobilitatea vehiculor, care se face la nivel european. Deci nu are rost să avem niște date strict naționale, culese în mod diferit. Ne-am privat astfel de niște instrumente absolut indispensabile. Deci acestea sunt comentariile mele și, bineînțeles, și eu vreau să știu uh, care sunt părerile părților implicate. Doamna Grisbeck acum are cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi. O să fiu și eu foarte scurtă. Pe ansamblu suntem și noi de acord cu preocupările și obiectivele propuse de comisie în propunere pentru a combate problemele care țin de siguranța în trafic. Cifrele sunt într-adevăr îngrijorătoare și același lucru e valabil și pentru protecția mediului. Aș vrea să revin asupra trei probleme și să fac o altă propunere care în parte uh, are legătură cu începutul discuțiilor noastre. Primul meu semn de întrebare are legătură cu un sistem de țintire care să fie național. Conform propunerii, controlele trebuie să țintească în mod direct companiile cu risc ridicat, așa cum am auzit aici, pentru a reduce sarcina, povara asupra uh, utilizatorilor în ceea ce privește folosirea vehiculelor. Deci trebuie să alegem acele companii cu un grad de risc ridicat Dat fiindcă vin dintr-o uh, regiune care se învecinează cu trei state membre și un stat nemembru, um, trebuie să știți că ne confruntăm cu niște mișcări transfrontaliere foarte intense și în propunerea de regulament nu se spune, din câte văd eu, dacă această țintire uh, include și vehiculele înmatriculate într-un alt stat, fie el membru sau nu. Sau dacă pentru cele care nu sunt ar fi o problemă de discriminare uh, în sistemul de control propus. Deci, Întrebarea e, sunt vizate și uh, vehiculele înregistrate în alte țări, terțe? Un registru european uh, e interesant și eficient și de ce să nu anexăm la registrul privind accesul la profesiunea de um, șofer și acest lucru? A doua chestiune se referă la propunerea comisiei, care prevede că vehiculele a căror control inițial nu au fost satisfăcător să fie supuse unui control tehnic mai detaliat, care să se realizeze fie de către unități mobile, fie în centre de control care trebuie să se afle în apropiere, sub 10 km de la locul de control inițial. În fiecare stat membru, așa cum am auzit, Există niște structuri de control rutier specifice care iau în considerare barierele geografice, regionale, naționale. În Franța avem 500 centre acceptate pentru controlul periodic, care sunt adaptate și pentru vehiculele grele, dar în marea lor majoritate acestea sunt la o distanță de uh, peste 10 kilometri de locurile unde se pot face astfel de controle tehnice. În Germania nu există o unitate mobilă de control tehnic rutier, o inspecție tehnică rutieră și dacă am vrea să avem, costul ar fi foarte mare și având în vedere limitările bugetare prin care trece țara mea și alte țări, ar da naștere la o serie de dificultăți. Cea de-a treia întrebare care ține mai degrabă de o chestiune de eficacitate a legislației noastre, este controlul încărcăturii. Nu există niciun regulament european care să uh, um, stabilească un nivel minim de încărcare a vehiculelor grele și cred că ar trebui să includem acest lucru în text. N-ar fi mai bine să integrăm însă asta într-un text legislativ unde să se fixeze principalele text, um, tehnici de atașare și tipul de încărcare? Controlele și sancțiunile apoi eh, să fie și ele prevăzute acolo. Și pentru a încheia, domnule președinte, mă alătur celor subliniate de colegul și prietenul meu, Filip Benion, privind instrumentul juridic Trecerea la un posibil instrument juridic mai flexibil, cum ar fi o directivă, n-ar permite să creștem eficiența legislației noastre? Sau cel puțin uh, să avem un regulament care să stabilească un prag minim al controalelor. Dacă nu, o să avem foarte multe dificultăți pentru punerea în aplicare acestui text, mai ales în țara din care vin eu. Domnul Farber. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea câteva observații. În acest pachet trebuie să vedem dacă regulamentul este instrumentul adecvat dacă vorbim despre armonizare juridică completă, fiindcă de asta este vorba. Am auzit că există diferențe mari și totuși lucrurile pot să funcționeze fără probleme. Prin urmare, eu n-aș fi crezut că e nevoie de un regulament până la urmă. Important, după părerea mea, este să ajungem la standarde identice în ceea ce privește calitatea acestor inspector, inspecții tehnice, înainte să trecem la armonizarea lor completă. Trebuie să ne axăm pe siguranța rutieră și asta este mai importantă decât de câte ori a fost supus unui vehicul la, un vehicul la inspecții. După cum știți, Um, au fost discuții referitoare la tahigrafe, la fraude în acest sens și o serie de alte discuții referitoare la soluții tehnice care au um, redus nivelul de fraude legate de uh, tahigrafe. În momentul de față poți să vezi ce ți indică un tahigraf, dar uh, nu poți să-ți dai seama dacă s-a umblat sau nu la el. Dacă ne gândim la uh, verificările, la inspecțiile efectuate pe parcurs, nu știu dacă ar fi suficient să avem o directivă. Cred că oricum asta ar fi o idee mai bună decât un uh, regulament. Dar trebuie să vorbim despre asta când abordăm toate aceste dosare. Trebuie să vedem cum ne putem asigura că frecvența inspecțiilor este aceeași în toate statele membre. Rămâne să vedem dacă e nevoie de uh, armonizări ulterioare în acest sens. Trebuie de asemenea să vorbim despre sistemul de clasificare a riscurilor. Dacă vorbim despre verificări, inspecții inopinate în trafic, nu știu cum putem stabili că o companie e mai bună decât alta. Nu există statistici până la urmă. Ce face comisia aici nu este altceva decât simplă loterie să încerci să prevezi viitorul pe uh, baza rezultatelor unei loterii nu e o idee chiar așa de bună și cred că lucrurile ar trebui să fie mai clare. În al treilea rând, cum ne putem asigura că există aceleași precondiții în întreaga Europa? Statisticile furnizate de comisie par să indice că în anumite state membre există multe probleme, dar nu în toate dar poate par să aibă mai multe probleme, fiindcă au fost făcute mai multe inspecții inopinate. Deci trebuie să vedem uh, care este sistemul de clasificare până la urmă, fiindcă poate ai uh, norocul, să spunem, să fii inspectat, verificat mai frecvent și de aia apar să ai probleme mai multe decât alții. Cred că e bine să facem aceste schimbări, dar trebuie să avem un set practic de reguli care să intervină mai ales atunci când există suspiciuni că realitatea nu e perfect reflectată. Domnul Danta, mulțumesc, domnule președinte. E foarte important să studiem cele trei texte în același timp și să încercăm să găsim uh, o coerență și o flexibilitate. O să mă concentrez pe trei aspecte. În primul rând, pe toate aceste aspecte de siguranță rutieră starea vehiculelor este foarte importantă și controlul tehnic, inspecția tehnică este esențială. Aspectele care țin de formarea personalului, de independența personalului și de responsabilitatea centrelor de control și inspecție sunt uh, mai detaliate în comparație cu propunerea inițială a Comisiei. Nu e suficient să faci inspecții, trebuie să poți să îți um, asumi consecințele acelor inspecții și să fii independent atunci când realizezi aceste inspecții. De altfel, după părerea mea, Pare să existe o confuzie la nivelul comisiei, fiindcă aceste centre primesc competențe de control care țin de autoritatea publică. Și dacă centrele au um, misiunea de a face rapoarte, nu cred că uh, Uh, ele trebuie să aibă responsabilități administrative, până la urmă. În ceea ce privește motocicletele, da, uh, motocicliștii sunt foarte agitați pe acest text uh, deocam în prezent. Eu am văzut o serie de statistici diferite de cele ale comisiei și cred că ar trebui să discutăm despre sezonalitatea accidentelor de motocicletă și despre um, aspectul care ține de starea anvelopelor. Se pare că există multe motociclete care hibernează, să zicem, și sunt rescoase în uz primăvara și adesea anvelopele nu sunt întreținute sau uh, umflate așa cum trebuie și se pare că în al doilea trimestru al anului există mai multe accidente de motocicletă. Deci asta pune sub semnul întrebării o parte din argumentele comisiei referitoare la problemele care țin de motociclete. Fiindcă unul dintre elementele uh, motocicletei, de fapt, cauzează accidente. Textul este foarte limitativ, după părerea mea. Toate țările au probleme financiare și trebuie să facilităm schimburile de date, e adevărat, dar date utile. Inspecția tehnică este pozitivă sau negativă, de exemplu? Dacă e nevoie, trebuie să putem face un schimb de date, dar de trebuie să existe un instrument foarte sofisticat, însă nu trebuie să se schimbe toate datele, ci doar cele care sunt utile. Mulțumesc, domnule Danta. și rulotele cred că uh, intră în faza asta de hibernare și după aceea sunt scoase din nou în trafic fără verificări. Doamna Lichtenberg. Mulțumesc. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Ferber pe mine mă interesează foarte mult calitatea verificărilor, inspecțiilor efectuate și perioada de timp dintre două inspecții. Astea sunt elemente foarte importante pentru care avem nevoie de criterii, criterii care trebuie să fie clar stabilite. Și dacă reușim să facem așa ceva, dacă reușim să ajungem la un rezultat sigur, uh, o să vedem că lucrurile sunt uh, de fapt altfel. Dacă ne uităm la ultimii ani de implementare a legislației europene în statele membre, un lucru pe care l-am urmărit, lucrurile variază așa de tare încât putem spune că nu există legislație europeană uniformă cel puțin asta e impresia. Există țări în care se fac uh, inspecții regulate foarte stricte și nu doresc să-și piardă capacitatea de a face aceste inspecții uh, regulate uh, foarte stricte, pentru că asta ține de siguranța lor rutieră, dar am o problemă, după cum am spus. Trebuie să ne gândim și la protecția mediului și la criteriile legate de această protecție și este foarte important uh, să includă mai multe criterii ce țin de protecția mediului, fiindcă ce avem deocamdată nu e nici satisfăcător, nici adecvat. Există o problemă care a fost rezolvată de evoluțiile tehnice. Există mulți oameni care obișnuiau să facă ei înșuși uh, reparații și asta crea probleme când se făceau inspecții tehnice. Dar în prezent, mai ales la vehiculele de uz personal, e aproape imposibil să le repar singur. Dar totuși această problemă continuă să rămână. Aceste protocoale electronice sunt foarte greu de înțeles și de cei care au uh, elaborat aceste standarde pe care se bazează ele. Deci eu cred că ar trebui să fie cel puțin măcar pe jumătate de înțeles și comparabile. Fiindcă altfel, dacă avem, să zicem, țări de tranzit și sunt probleme de asigurare, nu putem să îmbunătățim cu nimic situația. Până la urmă, deci, eu aș vrea să văd îmbunătățiri într-o anumită măsură. Și dacă e să vorbim despre unitățile mobile, nu știu ce să zic, eu cam întrevăd niște probleme, fiindcă sistemul acesta nu există peste tot și unde există, calitățile diferă. Prin urmare, Cred că acest lucru ar trebui să fie abordat pe viitor, dar la această limită de 3,5 tone trebuie să ne mai gândim puțin, să discutăm mai în detaliu și dacă discutăm despre uh, Uh, vehicule cu două și trei roți, trebuie să vedem care țări au aceste dispoziții și care nu. Comisia, domnul Onidis, cred că există niște întrebări din partea dumneavoastră, către dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am primit o serie de întrebări și am auzit și comentarii, dar eu aș zice că începutul este unul foarte pozitiv pe un dosar foarte important în pachetul acesta privind uh, siguranța rutieră. Lucru care nu ne surprinde, având în vedere că în comisia dumneavoastră și în Parlament întotdeauna a existat sprijin și uh, ați fost foarte deschiși să ajutați la îmbunătățirea siguranței rutiere. În ceea ce privește inspecțiile inopinate, procentajele globale ale acestor inspecții la nivelul UE sunt cam, e cam de șapte. Și am spus clar că cifra pe care o propunem noi, 5%, e una conservatoare, dar ar reprezenta, să spunem, un minim. Dat fiindcă variațiile între statele membre sunt foarte mari și lista detaliată uh, este inclusă în studiul de impact. În ceea ce privește evaluarea de risc, deocamdată doar un stat membru a aplicat aceste prevederi, mă refer la Regatul Unit, propunem ca uh, să se facă o aplicare în întreaga Uniune Europeană, fiindcă există dovezi clare că vorbim de o îmbunătățire clară din punct de vedere al abordării țintite și a utilizării resurselor limitate cu care se confruntă toate statele membre. Însă, pentru a ajunge la un astfel de profiling de risc, e nevoie de date și e nevoie de schimb uh, de date. Asta e un aspect esențial al propunerii, care ne-am dorit noi să nu fie diluat. Datele nu se bazează pe uh, aprobări naționale, ci pe informații corecte referitoare la companii. Deci nu, datele nu sunt agregate la nivel de țară, ci de companie, pentru a determina companiile care au cele mai scăzute, uh, cea mai scăzută situație în ceea ce privește siguranța dacă lucrurile nu sunt așa de clare în text în acest sens, cred că ar trebui să schimbăm, dar în niciun fel n-am vrea ca prin această propunere să impunem o obligație pentru a introduce un nou test atunci când se schimbă proprietarul vehiculului. Din potrivă, această propunere urmărește să îmbunătățească armonizarea, să o facă um, să crească la nivel european pentru a uh, crea sau deschide calea către recunoașterea reciprocă. O idee pe care am auzit-o menționat aici și care ar trebui să se bucure de atenția noastră este că nu trebuie să ne concentrăm doar pe un posibil text, test anual pentru toate vehiculele, ci Cred că ar trebui să existe un element de proporționalitate, așa cum a sugerat domnul Kuhn, unul dintre raportori, pe baza kilometrajului vehiculului. Asta ar putea să fie o sugestie bună pentru a găsi soluția la această problemă cu care ne confruntăm. Limita de 10 km în ceea ce privește amplasarea unui centru de inspecție sau localizarea acesteia ar reprezenta un alt element important. Într-adevăr, nu toate statele membre au mijloacele necesare pentru a crea o rețea așa de extinsă și ăsta este motivul pentru care noi cerem utilizarea celor unități mobile care s-au dovedit a fi extrem de exacte, de corecte în statele membre în care sunt folosite fraud. un alt uh, aspect legat de numărul de kilometri parcurși. Ceva ce am încercat să punem în linia întâi e un aspect important, ceva care se leagă de siguranța rutieră și credem că această propunere este o ocazie bună pentru a consolida mecanism împotriva acelui tip de fraudă legată de kilometraj, pentru că singurul mod uh, corect de a urmări kilometrajul corect al autovehiculului reprezintă inspecțiile periodice, regulate, pentru a inventaria diferențele de kilometraj și pentru a vedea dacă integritatea echipamentelor a fost compromisă sau nu, dacă există rezultate trucate eventual. Și un alt aspect în legătură cu care probabil că am dorit să mai clarificăm și să îmbunătățim textul e această, acest posibil conflict de interese dintre cei care se ocupă de întreținere și cei care fac inspecție. Cred că n-am dorit să mergem atât de departe încât să prescriem un model unic, un singur model în întreaga Uniune Europeană. Dar există căi de a mai consolidat textul pentru a asigura că, într-adevăr, statele membre execută un număr critic de principii care asigură o centură de siguranță solidă pentru ca inspectorii să fie cu totul alții de orice instituție sau organizație care are vreun interes în asigurarea întreținerii. În ce privește scopul propunerii, sau domeniul de aplicare al propunerii ceva foarte important, credem că există argumente foarte solide ca propunerea să treacă dincolo de regimul existent. Motocicletele reprezintă probabil cel mai limpede exemplu, cu atât mai mult cu cât avem niște date foarte elocvente la dispoziție, în al doilea rând, pentru că motocicletele și alte vehicule pe două roți au uh, suferit schimbări semnificative de-a lungul anilor. Și recent instituția dumneavoastră a modificat uh, omologarea, regimul de omologare, ceea ce face uh, motocicletele se integreze aproape ca orice alt autovehicul în sistem ABS și altele similare. E argumentul cel mai elocvent care pledează pentru ca și aceste autovehicule să fie tratate pe picior de egalitate în ce privește inspecțiile tehnice periodice. În ce privește remorcile, dispunem de mai puține cifre, e adevărat, dar cred că în toate discuțiile pe care le-am avut cu toate administrațiile naționale, a existat o recunoaștere clară a faptului că există o problemă de siguranță și că ar trebui să acoperim și remorcile. Singura rezistență de care ne-am lovit a fost din partea unor autorități naționale, pentru că în unele state membre, din păcate, remorcile nu sunt înmatriculate ca autovehicule. A examinat propunerea în lumina poverii administrative pentru ei, pentru că pentru a face fezabilă propunerea, trebuie într-adevăr să trasați toate remorcile aflate în circulație dar uh, problema siguranței n-a fost niciodată pusă sub semnul întrebării în discuțiile pe care le-am avut. În ce privește tractoarele, există un element de precizie necesar. Nu ne concentrăm pe tractoarele care doar ocazional uh, rulează pe drumuri, ci tractoarele, o situație reală, care utilizează în mod regulat drumurile publice în scopuri legate de transport, motivul pentru care considerăm că și aceste vehicule importante trebuie testate în mod asemănător cu alte vehicule comerciale. În ce privește vehiculele istorice, niște clarificări ar fi utile în text pentru a ne asigura că nu cerem piesele de schimb originale ci niște piese de schimb uh, omologate care să poată permite caracterul de controlabilitate a sistemului. Iar în plus, uh, propunerea introduce o precizare suplimentară. Spunem clar că toate autovehiculele mai vechi de 30 de ani <clears throat> sunt scutite de la regim. Ceea ce e o altă schimbare majoră în comparație cu regimul actual, care nu e atât de clar. În ce privește instrumentele sau instrumentul, directiva sau regulament, ne-am bucurat ce am auzit din partea tuturor colegilor care s-au referit la acest aspect. Cred că există un argument solid în favoarea regulamentului. Știm care sunt problemele cu legislația actuală, care uh, țin de faptul că e directivă și e foarte greu de executat, având în vedere diferențele pe care le vedem de la un stat membru la altul, dar, desigur, că e un regulament uh, cu privire la standardele minime și în această privință am receptat mesajul dumneavoastră că mai putem clarifica textul explicând că cel puțin în legătură cu niște aspecte critice ale acestor trei propuneri, într-adevăr vorbim despre standarde minime. În ce privește schimbul de informații, cred că nu sunt probleme să extindem <clears throat> destinatarii și la tipul de producători de echipamente de testare. A fost o greșeală a noastră să nu-i fi inclus de la început și ne bucurăm să conlucrăm cu dumneavoastră ca să încercăm să îmbunătățim nivelul de comparabilitate a datelor pentru a ne asigura că toate administrațiile naționale și orice terță parte poate să utilizeze cât mai bine datele care sunt puse la dispoziție în sistemul uh, informatic și instrumentele informatice. Cred că m-am referit la majoritatea elementelor aduse în discuție în ce privește cifrele precise. Deși figurează în evaluarea de impact, vom uh, face și un extras, un rezumat pe care vom transmite la secretariat pentru a sintetiza toate aspectele acoperite la discuție. Mulțumesc. <clears throat> Președintele, mulțumesc. Vreunul dintre raportori dorește să reacționeze? Domnul Kuhn. Äh, äh, foarte pe scurt. Cred că trebuie să mergem pas cu pas, să vedem uh, problema centrală, standardele tehnice, unele care sunt foarte de bază, să vedem ce piese vor fi verificate, trebuie să fie lista la anexă, independența accesului de testare, calificările personalului, formarea personalului, standarde de testare, de echipamente de testare la care se referi comisia și controlele ulterioare. în Suedia există o mai mare probabilitate să dai cu mașina peste un elan sau un alt animal pe drum și la inspecție trebuie să țină cont și de astfel de elemente. Ar fi interesant uh, pentru comisie să aibă și o evaluare din Italia, s-a spus, că s-ar fi îmbunătățit siguranța rutieră în ce privește frecvența testării standardelor tehnice, ceva ce am menționat, și kilometrajul. Trebuie să ne gândim și la analiza de risc. cât de frecvent uh, utilizează autovehiculul, poate nu în legătură cu vârsta autovehiculului sau cu kilometraj. Doamna Savisa dorește să spună ceva? Mulțumesc, domnule președinte. O mică observație. Eh, ceva de spus, ceva ce dorim să adresăm comisiei în ce privește acest pachet unde se preiau cerințe tehnice identice pentru toate autovehiculele din Uniunea Europeană <clears throat> și cerințe de bază asemănătoare legate de inspecția tehnică, de calificarea persoanelor implicate și așa mai departe. Și atunci nu înțeleg de ce trebuie să facem aceste inspecții tehnice din nou dacă te muzi într-un stat membru în altul sau dacă se schimbă proprietatea, dacă cerințele oricum sunt uh, acelea sau asemănătoare și inspecțiile oricum se fac la fel, atunci de ce mai vorbim de armonizare după ce testul acesta trebuie făcut din nou într-un alt stat membru? Pur și simplu nu înțeleg. De ce ne spuneți că face parte din armonizare dacă facem testul la două oară? Nu înțeleg. Președintele, mulțumesc. Vă rog să mă corectați dacă mă înșel comisia. Cred că ați spus că tocmai că nu trebuie să faci testul din nou dacă te muți dintr-o țară Comisia, de fapt, asta a spus. Eu l-am auzit spunând asta, da. Bun. I, I can assure you, Mrs pot să vă asigur că în engleză a spus că nu trebuie să faceți din nou testul. Bun, dragi colegi, termenul pentru amendamente e 22 martie. Aveți trei luni la dispoziție. Va exista un proiect de raport care va veni în fața comisiei pe 7 martie. Vom avea proiectul de raport până pe 7 martie și termenul pentru amendamente probabil că va fi 22 martie. Mulțumesc. Punctul următor. Ultimul punct pentru anul 2012. Raportul domnului Danelis privind politica de transport maritim și turism a Uniunii Europene. Spiros, ai cuvântul. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τελευταίο θέμα, αλλά νομίζω ιδιαίτερο. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, ultimul subiect e cu atât mai interesant. În liniște în sală, spune președintele. Scuze, domnule raportor, că v-am întrerupt. Pe scurt, comunicarea Comisiei ne arată că situația economică, ce privește activitățile durabile, viabile pe mare, sunt mai bune în prezent decât oricând. E interesantă trimiterea la declarația de la Limassol. Se pare că în acest moment al crizei economice în Uniunea Europeană, transportul maritim oferă noi oportunități. <coughs> raportul nostru, desigur că va ține cont și se baza pe poziții precedente de la comisia noastră în ce au făcut colegii Vandalen uh, cu privire la transporturile maritime până în 2018 și raportul Danța privind turismul european. Cu toate acestea, obiectivele acestui raport nu sunt de a repeta propuneri pe care Comisia noastră le-a mai făcut deja sau Parlamentul le-a mai făcut. Obiectivul acestui raport este de a se baza pe activitatea Comisiei pentru a extinde propunerile în ce privește acțiunile care trebuie întreprinse pe plan european și național în contextul creșterii albastre. Titlul raportului încearcă să exprime mai clar nevoia de avea această creștere albastră în activitățile maritime și turismul durabil. Nu putem să nu ținem cont de progresul tehnologic foarte rapid și în activitățile maritime. Dar abordarea durabilă în contextul crizei devine cu atât mai important. În al treilea rând, în ce privește schimbările climatice dezvoltarea de energii regenerabile, dezvoltarea transportului maritim în detrimentul transportului rutier e o prioritate principală. Instrumente transsectoriale în afacerile maritime trebuie să se extindă. Sistemele de gestionare costiere pentru a contracara inegalitățile, pentru a facilita investițiile printr-o procedură legislativă comună referitoare la amenajarea teritoriului în zonele de coastă sau în domeniul maritim. O mai bună coordonare a supravegherii maritime, responsabilitatea gărzilor de coastă, a pescarilor și așa mai departe ar trebui să fie ceva unificat. Ar trebui să promovăm și ocuparea forței de muncă în profesiile maritime, mare ales în rândul tineretului, cu un accent deosebit pus pe cercetare și inovare. Prioritățile noastre în transportul maritim, vorbim aici de un spațiu european fără frontiere și așa ar trebui să privim și mediul maritim. Comerțul maritim e un procent important din transporturi în general. Cu toate acestea, transporturile maritime se supun unor proceduri vamale foarte complicate care ne fac viața mult mai dificilă și relația cu transporturile rutiere. Aceste proceduri greoaie duc la întârzieri, la costuri suplimentare. Printre multe alte lucruri, ar trebui de asemenea să înțelegem faptul că vin împotriva dezvoltării acelor autostrăzi ale mării pe care le încercăm să le promovăm prin uh, programele și proiectele TNT și Connecting Europe Facility. Nu vreau să mă atind prea mult, dar acum câteva zile am avut prima dezbatere în contextul Task Force pentru Turism. Dar după cum veți citi în comunicarea Comisiei, Turismul costier și maritim reprezintă 1,1% din forța de muncă europeană, deși o activitate foarte importantă. Activitățile maritime continuă să se dezvolte. Turismul tematic, turismul cu nave de croazieră, diverse alte activități cu conotații turistice reprezintă tot atât de multe subsectoare importante. Și uh, toate acestea, în ciuda crizei, turismul național, tendințele arată clar faptul că turiștii zilei de azi nu se mulțumesc numai cu soare și mare. Turismul de coastă e o prioritate în contextul creșterii albastre și e nevoie de o dezbatere în legătură cu aceste noi priorități zonele în care turismul reprezintă principala sursă de ocupare a forței de muncă sau principala formă de ocupare a forței de muncă, singurul produs dintr-o anumită regiune de multe ori, ar trebui să facem efortul pentru o mai mare durabilitate, în special în zonele costiere. Și în Europa continentală și în cea insulară, o diferențiere a produselor și serviciilor, să intensificăm cooperarea între comunități, municipalități, agenții și așa mai departe. Crearea de noi locuri de muncă, formarea pe durata întregii vieți, o mai mare diversitate de servicii, infrastructură, facilități portoare, o strategie europeană de atragere de mai multe investiții și merită să spunem cel puțin că 95% din toate navele de croazieră sunt construite în șantiere navale europene. Și 99% din materia primă din Europa și gestionarea acestora. Știm că transportul costier reprezintă principala sursă și în ce privește deșeurile maritime. Un raport recent al Comisiei Europene a arătat că, în ciuda faptului că a existat o serie lungă de directive relevante, mai există probleme mari în domeniu. Și prețul plătit în termen de mediu e uriaș. Mulțumesc și sunt convins că vom reveni la unele dintre aceste puncte în cursul dezbaterilor ulterioare. Mulțumim, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Angelei Merkel s-a pus întrebarea care ar fi discursul favorit dacă n-ar trebui să se ocupe de criză și cred că a spus că din motive geostrategice o interesează acest subiect. E adevărat, în raportul meu de acum doi ani Am spus că pământul reprezintă 30% uh, uscat și 70% ape, mari și oceane. Oamenii vor să se ducă în vacanță pe mare, vor să mănânce pește, vor energie maritimă, vor materii prime care provin tot mai mult din mediul oceanic. Doar 10% dintre mările și oceanele lumii sunt uh, explorate, deci potențialul pentru medicamente, cosmetice și mai departe. Deci e un subiect chiar de viitor. Iar la Comisia de Pescuit am fost raportor din umbră pentru politici maritime integrate pentru Marea Adriatică. Din perspectiva pescuitului, dar de ce râde lumea în sală? Ce vi se pare așa de amuzant, spune vorbitorul. Oricum, nu vreau să repet uh, întregul meu raport și propunerile făcute de comisie, pentru că eu cred că colegul nostru a spus deja foarte clar acest lucru. E clar că ne, ne ocupăm de transportul pe mare și 95% din uh, bunurile care sunt transportate sunt transportate pe mare și volumul va crește în următorii ani și turismul. Acestea sunt două domenii importante care va juca un rol major pe viitor și este esențial să asigurăm că această creștere albastră poate fi durabilă. Creșterea albastră este un lucru pe care Comisia îl împarte în energie offshore, materii prime, acvacultură, biotehnologie și celelalte aspecte. Sunt unele domenii care sunt mai puțin cunoscute decât celelalte și unde e nevoie de o mai bună dezvoltare la întregul potențial. Trebuie să vedem, să ne ocupăm de spațiul maritim. Există idei în legătură cu acuacultura și energia offshore care să se realizeze pe aceeași platformă, pentru că spațiul marin poate să fie utilizat pentru autostrăzile mari, pentru construcții navale, pentru acvacultură, pentru extragerea de materii prime și are un rol major de jucat în ce privește actorii regionali, actori economici, state membre. Trebuie să vedem cum putem obține un maxim din partea mării. Și aici vorbim despre crearea de locuri de muncă în activități maritime și e ceva foarte important și va fi ceva important. Dar putem să invităm și pe doamna Merkel, care și ea e interesată de subiect. Mulțumim. N-am dorit să se lovească cumva doamna Merkel cu vaporul de vreun uh, elan la care s-a referit un alt vorbitor. Domnul Taylor acum. Yes, otherwise we might have to issue an elf and safety warning. Da, altfel trebuie să începem cu măsurile de siguranță. Bine, a fost o glumă, cred că nu e așa de ușor de înțeles și oricum nici n-a fost chiar așa de amuzantă. Da, spune domnul președinte, n-a fost amuzantă nici în egleză, dar e Crăciunul, așa că uh, trecem cu vederea. Domnul Taylor, în continuare, deci. Tocmai am uh, sosit, dar am citit raportul comisiei 419 și 414 înainte să vin. Și ce să zic, vorbim despre o veche um, discuție, fiindcă nu avem nimic nou pentru a aduce la această discuție. Și oricum e prea devreme să vorbim despre aceste lucruri. Din partea verzilor, am auzit-o pe doamna Meisner spunând că vrem să obținem maximul de la mare. Cred că putem face acest lucru în mai multe feluri. De exemplu, să obținem mai multe din ceea ce avem deja. Conservarea, eh, poluarea, poluarea, poluarea maritimă, poluarea fonică trebuie avută în vedere. Consecințele asupra mediului maritim. Toate astea trebuie să fie priorități nu putem să continuăm așa într-o veselie și să exploatăm mările. Sees how that can be developed. Trebuie să vedem cum putem face toate acestea. Deocamdată atât am avut de spus, vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Taylor. E un prim schimb de opinii pentru ca raportorul să fie un fel de sugativă și să absoarbă părerile celorlalți. Doamna Vlastov de la PP. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, trebuie să împăcăm natura și activitatea economică. Și același lucru e valabil atât pentru mările și oceanul noastre, cât și pentru pământul nostru. Bineînțeles, eu sprijin propunerile comisiei pentru o punere în practică armonioasă acestei politici maritime integrate. Importanța zonelor maritime și de coastă e mare și justifică aceste intenții. Știm cu ce obstacole se confruntă politica maritimă integrată și nu sunt niște obstacole neglijabile, provocări de mediu, dificultatea de a, acceda, de a avea acces la finanțare, uh, lipsa de mână de lucru, complexitatea mecanismelor de planificare, iată, deci câteva obstacole. De exemplu, planificarea spațiilor maritime și gestiunea integrată a zonelor de litoral sunt două instrumente care ne pot permite să depășim problemele actuale. Voi începe prin a mă referi la planificarea spațiului maritim. Aici avem posibilități pentru a crește coordonarea, între diferitele niveluri de competență, între diferitele sectoare economice și între regiuni. În același timp, am putea găsi un echilibru între două priorități, și anume coexistența diferitelor activități în spațiul maritim și utilizarea durabilă și eficace a acestora. Și în ciuda divergențelor legate de mijloacele necesare pentru a atinge aceste obiective, măcar cu toții suntem de acord în privința acestora din urmă. Vrem să scoatem din izolare anumite zone de coastă pentru a le dezvolta economia și pentru asta porturile trebuie să fie mai bine deservite la intrare și la ieșire, și asta datorită rețelelor transeuropene. Acest, această rețea pe care o construim acum. De asemenea, trebuie să împăcăm activitățile umane în zonele de litoral cu protecția mediului și a biodiversității. Aici avem problema competitivității și a ocupării. Însă, încă o dată, nu cred că aici ar trebui să percepem lucrurile ca fiind o amenințare pentru un mediu deja fragilizat, cum spunea și colegul meu. Activitățile maritime și de coastă, cum ar fi turismul sau turismul legat de mare, deci acest sector ar trebui să-și crească în continuare ponderea pe piață și vedem asta, de exemplu, în cazul croazierelor, însă trebuie respectate regulile de mediu și patrimoniul uh, maritim și uh, costier. Aici regulamentele nu sunt contradictorii. Vedem că în domeniul transportului maritim, un domeniu în care trebuie să uh, încurajăm folosirea unor modalități diferite de transport, fie că e vorba de autostrăzile mării, cabotajul sau altele. În același timp, în raportul nostru și mă îndrept către colegul nostru, ar trebui să integrăm problema, chestiunea clusterelor maritime. E o inițiativă promițătoare care grupează toate părțile implicate. Bineînțeles, conceptul de creștere albastră ar trebui să fie inclus în toate politicile noastre pentru a încuraja creșterea, competitivitatea, ocuparea, coeziunea și, bineînțeles, să crească um, atractivitatea acestor zone și să participe la dezvoltarea rurală. E tot ce am avut de spus în legătură cu principalele propuneri ale comisiei care vor trebui să se afle și în viitorul nostru raport. Domnule Cun, vreți, vreți să vorbiți pe, așa pentru că vreți sau doar pentru că sunteți singur bărbat aici? Doamna Ayala. Mulțumesc. Și eu vreau să profit de această ocazie a raportului domnului Danelis pentru a discuta despre o chestiune acum în plină criză economică. Știți că s-au redus, de exemplu, vacanțele, Um, călătoriile familiilor, însă un alt sector al croazierelor a crescut în aceeași perioadă. Deci, în ciuda crizei și uh, în ciuda tratamentului pe care îl acordă doamna Merkel, reușim totuși să supraviețuim prin aceste escapade pe croaziere. Uite cât îi mai iubeam noi pe, G- pe nemți, însă acum doamna Merkel ne face să ne gândim de două ori dacă îi mai iubim pe nemți. E în fine, e o glumă. Deci, domnule Danelis, sunt niște elemente importante aici. În primul rând, ocuparea și calificările. Sunt aduse la altă două sectoare, cel maritim și cel turism. Și aici ideea e că oricine ar putea lucra în sector. Se crede asta atât de mult încât de multe ori nici măcar nu se găsește mână de lucru calificată. E important de aceea să ne gândim la faptul că în ambele sectoare e nevoie de o forță de muncă bine calificată, e un sector care ar trebui să-i atragă pe tinerii europeni sau uh, pe cei care provin din alte țări, din afara Uniunii Europene. În al doilea rând, accesibilitatea și securitatea. Aici drepturile pasagerilor în sectorul maritim. Deja am pus temeliile pentru a ne ocupa de toate drepturile pasagerilor, cum ar fi accesibilitatea sau informațiile. Așa cum, siguranța. Navele de croazieră sunt niște orașe plutitoare ah, acum. Și ne-am dat seama că există niște riscuri de care trebuie să ținem cont pentru ca această formă de turism să fie atrăgătoare și uh, fiabilă. Deci trebuie să evităm accidentele cu orice preț. Navele de croazieră, într-adevăr, sunt niște orașe plutitoare și ar trebui să aibă, de asemenea, niște norme clare legate de deșeurile pe care le propun sau când acostează în porturi. Deci, problema poluării e clar importantă. Deci trebuie să existe aici niște servicii. Și acum, șantierele navale. Avem unele din șantierele navale cele mai importante, de exemplu în Germania. Acolo sunt construite aceste orașe plutitoare, cu o tehnică atât de modernă. E foarte important să vedem ce standarde sunt necesare pentru ca uh, aceste șantiere navale să-și mențină activitatea în Uniunea Europeană și să nu ajungem la construirea de nave de croazieră doar în China. Vă mulțumesc! Referitor la raportul domnului Danelis, aș vrea să mă refer la croaziere. Porturile unde acostează pe scală sau uh, porturile de unde pornește croaziera respectivă. O croazieră de multe ori nu poate să înceapă decât în singur loc și să se termine în alt loc. Și în țara mea, de exemplu, asta duce la apariția unei situații uh, dominante. Portul Southampton, de exemplu, domină piața și nu-și dorește ca niciun alt port să aibă uh, acest statut de uh, destinație sau loc de unde începe croaziera sau unde se termină croaziera. Eu nu cred că ar trebui să fie impusă această decizie din partea guvernelor. Nu știu, poate că toate companiile de croazieră ar trebui să decidă care sunt rutele lor și nu guvernele. L-avem și pe domnul Caramitos cu noi. E șocant să avem uh, o altă persoană, deși nu pe domnul Caramitos, când vorbim despre ceva plutitor. E clar că nu va fi ușor să fiți la înălțime, să vă dau cuvântul. Vă mulțumesc pentru primirea pe care mi-ați făcut-o. E prima mea apariție aici și voi încerca într-adevăr să eu ocup locul uh, colegului meu precedent cu cum trebuie. Am încercat să o fac, să fiu la înălțime. În primul rând, salutăm acest raport din proprie inițiativă ca urmare a muncii Comisiei privind creșterea albastră și politica maritimă. Asta face parte din tradiția puternică a Parlamentului și a Comisiei dumneavoastră care întotdeauna a sprijinit politica maritimă. Și așteptăm cu nerăbdare rezultatul muncii dumneavoastră. Cât despre conținutul acestui raport, aș vrea să vă spun că pot fi de acord cu tot ce s-a spus astăzi aici, atât din partea raportorului, cât și a altor membri ai comisiei. În primul rând, prin inițiativa Creștere Albastră încercăm să facem cât mai multe pentru a sprijini rolul politicii maritime în cadrul strategiei 2020 pentru creștere și ocupare. Noi vrem să optimizăm activitățile din cadrul politicii maritime. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de politica de mediu, trebuie să ținem cont de o utilizare viabilă a resurselor marine și un alt lucru, dezvoltarea regiunilor de coastă. Printre altele, încercăm să ajutăm acele state membre care își doresc să colaboreze în cadrul strategiilor uh, create în jurul diferitelor bazine de mări. Aici vorbim și despre dezvoltarea noilor sectoare, pentru care avem nevoie de forță de muncă calificată, care există deja în economie sau care poate fi atrasă dacă ar exista o mobilitate mai mare intersectorială sau uh, la nivel de uh, cursus universitar. S-a vorbit despre pregătirea profesională în domeniul turismului, ceva foarte important pentru noi, nu doar uh, din perspectiva dimensiunii economiei, ci și din perspectiva potențialului pe viitor. Fie că e vorba de croaziere sau dezvoltarea turismului de coastă, aici e clar că avem nevoie de o pregătire bună. Aș vrea să vă spun întreagăt că următoarea zi maritimă va avea loc pe 20-21 mai în Malta, tema centrală fiind turismul maritim și în zonele litorale. Vor fi și alte activități, am auzit deja despre diferite sectoare din transportul maritim în care Uniunea Europeană este puternică, cum ar fi construirea de uh, Nave, nave de croazieră sau specializate, deci un sector important și pe lângă turism, inovarea ar putea fi un stimulent. Acvacultura, mineritul pe fundul mării sau uh, energiile regenerabile. În acest context, atunci când vorbim despre durabilitate și creștere, trebuie să ne dăm seama că dezvoltarea unor activități economice offshore um, e ceva ce are loc din ce în ce mai mult. Și bineînțeles ne dorim ca aceste activități să fie viabile. Vrem să avem o situație în care toate părțile au de câștigat. Am auzit aici și despre planificarea spațiului maritim și mă bucur să aud asta. Da, vrem să avem activități maritime într-un mediu marin sănătos, în, în acela, maritim sănătos, însă în același timp vrem să reducem costurile și argumente asemănătoare se pot aplica și unui sistem de supraveghere uh, maritimă mai integrat, un sistem de cunoștințe maritime. Ca să închei, aș vrea să vă spun că Intenționăm de asemenea să sprijinim creșterea economică prin mecanismele de finanțare europeană. Asta se referă atât la propunerea privind uh, fondul de maritim și de pescuit, pentru prima oară propunerile pentru fondurile din cadrul strategic au cu toate trimiteri, fac cu toate trimiteri la politica maritimă. Astfel, statele membre și regiunile de coastă vor putea să-și normalizeze mult mai bine și să-și coordoneze mult mai bine activitățile legate de dezvoltarea în aceste zone. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Un prim efort meritoriu, nu? Dragi colegi, domnule Danelis, doriți să spuneți ceva? Mulțumesc! Când ne referim la nevoia de a avea o creștere durabilă, știm cu toții că în același timp trebuie să asigurăm condițiile necesare unei viabilități socioeconomice. Un obiectiv uh, fundamental aici legat de planificarea spațiului maritim e, de, e ține de diferența în funcție de utilizatori. E clar că pentru noi e o provocare, deci cum putem face ca activitățile maritime să devină mai ecologice cum putem face ca transportul maritim să fie mai ecologic. Și, domnule președinte, eu sunt de acord că dacă vom crește concurența, respectând regulile comune și făcând o armonizare, am putea încuraja sectorul croazierelor, dar și alte sectoare. Avem și așa numitele clustere maritime, Și știți că există dorința de a profita de toate cunoștințele comune pentru a dezvolta activitatea maritimă. O altă provocare pe care nu am menționat-o în prima intervenție. Finanțarea. Cum se vor finanța toate acestea? Eu înțeleg că pe vreme de criză economică și fiscală, trebuie să fim optimiști și să credem în uh, faptul că vom găsi sursele de finanțare necesare. Și în ultimul rând, vă spun că aștept cu nerăbdare să colaborez cu comisia, cu colegii mei raportori și cred că împreună vom obține un raport la înălțimea așteptărilor Parlamentului și Comisiei. Vă mulțumim, domnule Danelis. Vă voi spune care e calendarul. Prezentarea proiectului de raport se va face în aprilie. Termenul pentru amendamente va fi probabil pe 31 aprilie, 30 aprilie. Votul în Comisia Transporturi va avea loc în mai. Vă mulțumesc încheiem discuțiile pe marginea acestui punct la diverse. Nu am nimic de spus. Deci vă reamintesc doar faptul că următoarea ședință va avea loc pe 21 ianuarie, luni, la ora 3, aici la Bruxelles. Vreau să vă urez tuturor un Crăciun fericit, un an nou fericit, le mulțumesc interpreților și le urez și lor Crăciun fericit, la mulți ani. Fac asta și uh, pentru personalul nostru, al comisiei, membrii secretariatului și, bineînțeles, ușierii care au o mare grijă de noi de fiecare dată când ne întâlnim. Deci aștept să ne revedem cu bine pe 21 ianuarie.